Eilisen istunnon pöytäkirja on hyväksytty ja tekstit ovat saat. am primit uh, procesul verbal al uh, sesiunii. Se adoptă dacă nu sunt uh, observații de făcut. Din partea Consiliului am